Colleagues, can I bring the meeting to... Dragi colegi, deschidem ședința. Vă urez bun venit tuturor și sper că ați avut uh, o vacanță de vară plăcută. Avem două puncte pe ordinea de zi. Aveți în față uh, proiectul de ordine de zi și dacă sunteți uh, mulțumiți de el așa cum este, îl vom adopta. Dacă Așa stau lucrurile, vă mulțumesc foarte mult. Vă supun acum atenției procesul verbal al reuniunii din 12-13 iulie. Vă întreb dacă le putem aproba. Da? Atunci procesul verbal este adoptat și acum continuăm cu punctul 3. E vorba de bugetul pe 2011. Vom analiza amendamentele și apoi vom trece la votare. După ce analizăm așadar amendamentele, pentru moment îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Dominic Riquet. Dominic? Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi uh, discutăm așadar și vom vota în același timp, uh, din motive de termene foarte stricte, raportul privind bugetul pe 2011, bugetul pentru transporturi. Consiliul s-a pronunțat în primă lectură pe uh, proiectul adoptat de Coreper în iulie. Uh, Comisia pe bugete se va pronunța pe toate amendamentele depuse, dintre care și cele depuse de comisia noastră pe 28, 29 și 30 septembrie. Termenul pentru amendamente este fixat pentru 8 pentru cele individuale și 15 pentru grupurile politice, iar votul în sesiunea plenară se va face în octombrie. Prioritățile Parlamentului definite pentru Uh, trialog au fost adoptate în iunie cu rubrici importante, rubrica AA uh, care ne interesează în ceea ce privește cadrul de finanțare multianual din care face parte și sectorul transporturilor. Este vorba despre 60 de miliarde incluse în mecanismul de uh, stabilizare, programele pentru tineret, implementarea Serviciului European de Acțiune Externă și revizuirea uh, MFF. Puncte importante, așadar, care fac parte din acest buget. Amendamentele privind uh, transportul și turismul au fost adoptate în cadrul acestui mandat, pentru că uh, ni se pare că nu toate prioritățile au fost luate în considerare de Consiliu, ca urmare negocierile se anunță dificile. Propunerile din acest raport privind bugetul pentru transport și turism sunt următoarele. Este vorba despre propunerea unui buget realist care să respecte regulile bugetare și să țină cont de prioritățile actuale pe care le avem. Raportul nostru prealabil a fost bine primit uh, atât de către Comisia uh, Bugete cât și de către Comisia Europeană. Uh, rubrica noastră generală, rubrica 1A, a avut o scădere de credite de plăți și de uh, autorizări de programe într-un procent de 10%. Este un procent uh, important, în timp ce pentru transporturi s-a obținut o creștere de 9%. Așadar, cadrul în care lucrăm este destul de constrângător. În ceea ce privește sugestiile pe care le-am înaintat. Raportul încearcă să prezinte niște sugestii concise pentru ca mesajul să fie uh, cât mai uh, puternic și cât mai precis, deci am evitat să facem niște sugestii prea exhaustive, am încercat să fim cât mai uh, preciși, să ne axăm pe punctele cele mai interesante. Pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare am uh, respectat Uh, acele puncte care primiseră acordul coordonatorilor. Există o posibilitate de care se ridică la 120 de milioane de euro uh, și 50 de milioane de euro, deci pe de o parte pentru acțiuni și apoi pe de cealaltă parte pentru uh, programele pregătitoare. Și cred că este de dorit să um, rămânem la ceea ce au definit coordonatorii din comisia noastră în colaborare cu Comisia Europeană după uh, discuțiile care au avut loc. Tocmai de aceea propunerile rămân axate pe acele acțiuni și pe acele proiecte pe care le um, hotărâsem deja împreună. În total, prezentăm Uh, credite de plăți și de angajamente de 3 de mii pentru acțiunile și proiectele pilot, ceea ce reprezintă o proporție de aproximativ 6% din ceea ce este posibil pentru toate acțiunile și proiectele. Acum, proiectul de buget pentru transporturi. Am pus accentul pe agenții pentru că uh, ele sunt cele care mm, sunt puternicite să implementeze legislația din domeniul transporturilor și suferă de o lipsă de finanțări cronică uh, amendamentele propuse își propun să mm, uh, repare aceste probleme bugetare și precizez că toate agențiile au fost contactate și am discutat împreună cu ele pentru a încerca să găsim un echilibru între necesitățile lor reale, proiectele operaționale și capacitățile financiare. Amendamentele propuse din acest punct de vedere în raport uh, s-au bucurat de uh, acordul și aprobarea agențiilor, asigurând un buget suficient o parte din costurile bugetare fixate de Consiliu nu pot fi acceptate, mai ales în ceea ce privește cheltuielile operaționale, altele pot fi uh, recomandate la cheltuielile administrative. Uh, reducerile care se referau la Marco Polo, la partea de securitate a transporturilor și la partea de drepturi ale pasagerilor nu au fost uh, acceptate și în raportul nostru se propune uh, Uh, o restabilire completă sau parțială a proiectului, a bugetului, așa cum fusese acesta definit în liniile sale majore se pare că am obținut deja o poziție destul de satisfăcătoare în cadrul Comisiei pe bugete. Consiliul s-a arătat destul de moderat în ce privește aceste reduceri bugetare și vom uh, reuși să avem un buget la transporturi care să fie satisfăcător într-un context general care este într-adevăr uh, dificil. Iată ce voiam să spun um, ca în partea preliminară. Mulțumesc foarte mult! Dominic. Acum uh, voi adresa uh, raportorilor din umbră, domnul Liberațchi, uh, grupul socialiștilor. Thank you, Brian. Panie i panowie, niech mi wolno będzie zacząć od... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să încep după cum urmează. Raportorul nostru a făcut o uh, treabă excelentă cu obiectivul de a găsi soluții benefice pentru bugetul comisiei noastre și pentru creșterea procentuală a bugetului. Cred că acest lucru este uh, foarte bun și aș vrea să subliniez că bugetul nostru începe să semene din ce în ce mai mult cu bugetele naționale specifice Costurile fixe sunt din ce în ce mai mari pentru noi inițiative, pentru noi întreprinderi și, după cum uh, vedeți, aceste categorii au o importanță din ce în ce mai mică în buget, însă obligațiile sau instituțiile care trebuie să fie create implică costuri din ce în ce mai mari. Constat cu satisfacție că uh, raportorul nostru, domnul Riche, a organizat suficiente reuniuni la care am reușit să negociem bugetul cu uh, diferitele părți implicate și de asemenea a oferit grupurilor politice și comisiilor posibilitatea de a negocia forma finală a bugetului, ori de câte ori acest lucru se putea justifica. Vreau să subliniez faptul că din punctul de vedere al grupului meu politic, prioritățile la care uh, speram au fost îndeplinite. Așadar, acest buget ne dă în primul rând șansa de a acționa pas cu pas și de a desăvârși integrarea ca să putem uh, cere din ce în ce mai mult diferitelor agenții pe care le-am finanțat până acum. De asemenea, am ajuns la foarte multe compromisuri și nu foarte multe sunt simple. De exemplu, compromisul 1 nu este simplu deloc. E vorba de sume duble sau chiar triple alocate pentru implementarea bugetului. Asta ne-am fi dorit noi, însă am acceptat suma menționată acolo pentru că este o sumă fezabilă pentru implementare. În general, noi, ca grup, vom adopta aceste amendamente, cu excepția anumitor formulări. De exemplu, acolo unde este vorba de conceptele de a încerca evitarea transportului. Este inacceptabil pentru Comisia de Transport nu poate să se exprime în legătură cu eliminarea transportului. Putem cere transporturi mai rentabile sau mai eficiente, dar nimic altceva. Mă refer la 1B. Acolo aș spune că nu cred că Comisia de Industrie va avea în vedere Uh, lichidarea industriei sau Comisia de Sănătate va cere eliminarea prevederilor de sănătate. Deci, pe scurt, doamnelor și domnilor, acest buget este decis în, conform unei noi proceduri, ceea ce este un element nou. În al doilea rând, este un, un buget rezonabil. Și în al treilea rând, întreaga procedură a fost îndeplinită în mod foarte mulțumitor. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc. Din partea liberalilor, doamna Jensen. Thank you, Chairman. Uh, we too can... Mulțumesc, domnule președinte. Noi am adoptat și susținem sugestiile din partea raportorului. Cred că a făcut uh, o treabă foarte serioasă, a reușit să prezinte un buget foarte realist și foarte concentrat, foarte bine centrat. Sunt prevederi pe care le putem susține și este realist să considerăm că vor fi adoptate la votul final la Comisia de Bugete. Aș dori să-i mulțumesc domnului Riche pentru cooperare și retrag amendamentele pe care le-am depus eu, pentru că acestea sunt reflectate pe deplin în amendamentele de compromis. Deci îmi face plăcere să văd că subiectele importante pentru noi au fost uh, luate în considerare și, că se, și anume cererea de a avea o interfață unică pentru transporturi este menționată și de asemenea folosirea ITS. De asemenea, salut proiectul pilot referitor la uh, interfața de rezervare a transporturilor un program care ar trebui să promoveze crearea unei interfețe care să permită rezervarea de bilete de tren în întreaga Europa. Cred că este o sugestie foarte bună și grupul nostru susține poziția domnului Riche. Mulțumim! Mulțumesc, doamna Jensen, din partea verzilor. Doamna Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului, domnul Riche, pentru calitatea colaborării. Este adevărat că era rațional să considerăm că în contextul economic actual sectorul de transport să fie bine servit în ghilimele. Și mă bucur de asemenea că uh, se încearcă să se facă atât de multe cu aceste noi mijloace. Cred că raportul în întregimea sa va fi foarte echilibrat am depus anumite amendamente specifice tocmai pentru a susține o utilizare cât mai durabilă cu putință în diferitele domenii. De exemplu, pentru a susține mobilitatea, acest moral shift între diferitele tipuri de transport. Cred că e vorba aici de un instrument de lucru foarte util și care ne va ajuta la Comisia de Bugete să susținem o viziune cât mai durabilă a transportului. Mulțumesc, domnul Bradburn. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că nu vă va mira că eu nu voi fi atât de pozitiv ca celelalte grupuri față de acest proiect. Când am uh, citit amendamentele depuse, am uh, crezut că Parlamentul și-a uh, pierdut uzul rațiunii. Acum, când fiecare stat membru trebuie să reducă cheltuielile publice, avem aici propuneri care sporesc uh, cantitatea, suma de bani pe care banca lui Barroso o ia din fiecare stat membru. Și speram că această comisie să fie mai cu capul pe umeri, dar văd că nebunia este împrăștiată în întregul Parlament. Când mă uit la creșterea cheltuielilor în anumite zone de proiecte, uh, găsesc uh, o logică pentru un proiect sau două, nu mai mult. Nu e vorba, deci, de creșterea cheltuielilor pentru proiecte. Majoritatea amendamentelor și propunerilor reprezintă creșterea ale birocrației, pentru că sporesc activitatea acestor agenții. Și ce lucru bun va fi acesta? Cum va ameliora acest lucru transportul în Uniunea Europeană? Din punctul meu de vedere, va face foarte puțin dacă e să ne luăm după logică și după istorie. Domnule președinte, sunt unul sau două subiecte în legătură cu care aș spune, da, e bine, merită, punem banii undeva unde o să dea roade. Dar majoritatea finanțărilor de aici nu fac decât să sporească numărul de birocrați și de birocrație existente deja. Mă tem că grupul meu nu va susține aceste propuneri. Doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, eh, yo también. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să îi felicit atât pe raportor cât și pe raportorii din umbră. Aș avea însă două întrebări pe care doresc să le adresez raportorului. Amendamentul 6446. Este vorba acolo despre concentrarea a, asupra siguranței celor care călătoresc cu bicicleta, bicicliștilor. Raportorul spune că ar fi împotriva unei, unei asemenea uh, propuneri. Însă această propunere a fost uh, deja, în principiu, inclusă și în bugetul trecut și consider că această propunere ar trebui să fie păstrată. Și încă ceva, la compromisul numărul 1. Raportorul reduce propunerea noastră pentru programul de transport social. S-a spus că există crește de 9% începând cu 1 ianuarie 2010, însă aceasta este, o, este de uh, referința comisiei noastre, iar Parlamentul trebuie să lupte pentru acest, uh, aceste prevederi. Uh, este un semnal negativ acela că fondurile noastre sunt reduse și, prin urmare, vă rog, domnule președinte, să luptați la rândul dumneavoastră pentru uh, contracararea acestei acțiuni. Dacă noi reducem din proprie inițiativă aceste prevederi, aceste sume, atunci nu ne putem decât imagina ce vor face colegii din celelalte comisii. Și un milion nu vom primi. Tocmai de aceea propunerea noastră trebuie să rămână aceeași ca cea cuprinsă în amendamentul inițial și îi cer domnului Riche să păstreze această propunere. Prin urmare, nu pot accepta acest compromis și doresc să pledez pentru uh, păstrarea amendamentului. Trebuie să să votăm asupra acestei uh, probleme. Asta deoarece îmi dau seama că, în ciuda bunăvoinței Parlamentului, Consiliul uh, dorește uh, cu siguranță să scadă fondurile alocate, iar comisarul Dajani a, pro- a prezentat acest program drept fiind unul important, va duce la îmbunătățirea turismului în, în Europa, de asemenea la sprijinirea industriei și tocmai de aceea cred că această propunere trebuie să fie regândită. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu mai există vorbitori pe lista mea și, prin urmare, îi dau cuvântul acum din nou raportorului, iar domnia sa va avea timp să vă răspundă, iar între timp dumneavoastră trebuie să, să vă găsiți cartelele de vot în cazul în care nu le aveți deja la dumneavoastră. Um, before I go to Dominic, the commission... Înainte însă Uh, de a-i da cuvântul lui Dominic. Uh, comisia, reprezentantul Comisiei dorește să contribuie la această discuție? Să nu spuneți că nu v-am dat posibilitatea. Uh, Suntem de acord cu raportul așa cum a fost el propus de domnul Riche și nu avem alte observații de formulat. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Dominic. Foarte pe scurt, domnule președinte, aș dori să mulțumesc uh, tuturor uh, raportorilor din umbră pentru colaborarea lor. Am putut lucra împreună foarte bine, într-un mod foarte realist și plăcut și cred că dialogul a fost foarte constructiv. Așadar, voiam să le mulțumesc tuturor. Nu sunt multe observații de făcut. Într-adevăr, este întotdeauna un exercițiu dificil acesta. Uh, Uh, acest echilibru între cei care sunt favorabili cheltuielilor și cei care sunt economi. Pentru a răspunde domnului Bradburn, într-adevăr, tocmai asta am și făcut, am diminuat, am scăzut cheltuielile administrative uh, tocmai pentru a nu uh, menține o birocrație prea accentuată încercând în același timp să creștem resursele din programele operaționale. Și vă reamintesc, programul Marco Polo, Cezar, Cesar, pro, programe care sunt niște instrumente importante pentru creștere. În rest, cred că am putut constata un acord. Uh, ca răspuns pentru Ines, în ceea ce privește 6406, um, acolo um, cred că va exista un acord între, între noi, Comisie și Consiliu, nu cred că va fi nicio problemă. Nu cred că sumele vor fi mai mici. Acum, dacă e vorba de niște sume mai mari, um, acest lucru ar fi destul de complicat în optica bugetului uh, pe care l-am anunțat mai devreme. Sigur, putem face o propunere cu o sumă mai mare, poate trebuie revenit uh, la acest subiect. La 6406 uh, n-am înțeles foarte bine echilibrul între 1, 2 și 08, uh, ceea ce ne readuce la subiectul precedent, dar nu am mai multe observații de făcut în acest sens. Domnule președinte, Cred că putem trece la vot. Thank you very much, uh, Dominic. Îți mulțumim foarte mult, Dominic. Am voie să îți mulțumesc nu doar ție și uh, uh, colaboratorilor tăi și secretariatului, ci și raportorilor din umbră și colaboratorilor lor pentru toată munca depusă. Această muncă este cu atât mai uh, dificilă acum, pentru că avem o singură, un singur drept de a încerca, pe când în trecut aveam două șanse. Prin urmare, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, munca depusă atât de europarlamentari cât și de colaboratorii lor. Să trecem acum la vot. Mai întâi de toate vom uh, face o încercare de vot, cei dintre dumneavoastră care nu și au cartelele de vot uh, pentru că le-au pierdut sau au făcut cine știe ce cu ele, v-aș ruga să îmi spuneți lucrul acesta în timpul uh, votului test. Acum deschidem votul. Cei care, dintre dumneavoastră care nu au cartelele de vot sunt rugați să își ridice uh, mâna. Văd că Said ne dă un exemplu bun, uh, Dominic și el. Eu? Avem prea mulți pentru Europa Libertății și Democrației. Vă rog să vă, să vă numărați. Așadar, repet, repet doi uh, membri în plus pentru uh, Europa Libertății și Democrației. Să începem însă. 6406. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Cred că e respins, însă voi verifica. Deschidem uh, votul pentru 6406. Said uh, și Dominic uh, au ridicat mâna. Avem uh, un membru din partea verzilor în plus și în continuare un membru în plus din partea Europei de Democrației și Libertății. Să vedem unde, unde sunt membrii acestei, acestui partid. Să facem manual Uh, atunci uh, votul pentru că se pare că mașina, instalația nu funcționează. Să începem din nou. Uh, votăm 6406. Cine e pentru? Vă rugăm să ridicați mâinile. Cine e împotrivă? Respins. 6408 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6429. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6430 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6410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 împotrivă, abțineri, se adoptă 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 04 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 05 pentru, împotrivă, abțineri,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 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Două părți. Prima parte. Tot textul cu excepția cuvintelor Concepts of Transport Avoidance. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Este caducă. Amendamentul 3, aia la sender, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 al doamnei Duron pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 5 în două părți. Eh, nu știu dacă putem avea acest gen de compromis, oricum compromis în două părți. Este vorba despre adoptarea întregului text, cu excepția formulării prin încurajarea comodalității între toate modurile de transport, deci pentru prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, votăm acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Uh, cred că doamna Jensen își uh, retrăsese, nu, toate amendamentele. La alinatul 6A. Uh, se pare că doamna Jensen ar dori un amendament oral, este adevărat? De fapt, cred că um, amendamentele ridicate doamna Jensen au fost uh, retrase, dar acesta este al raportorului, deci trebuie să întrebați pe Dominic. Face totuși parte din compromis, nu, Dominic? Uh, da. Eu sunt de acord cu doamna Jensen pentru această mm, adăugare. Textul se află la sfârșitul listei de votare. Acolo îl găsiți. Așadar, votăm cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La fel și pentru doamna Durand. Tot așa un vot cu amendamentul oral uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum ajungem la votul final. Așa că va trebui să numărăm. Vă invit să ridicați mâinile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aici e mai ușor un pic. Așadar, cine este împotrivă, vă rog să vă păstrați mâinile sus. Abțineri? Treizeci și unu pentru, 4 împotrivă și o abținere. Avizul este adoptat. Vă felicit, domnule Riche, pentru munca dumneavoastră. Mulțumesc tuturor pentru răbdarea pe care ați avut-o în lipsa instalației care nu funcționează astăzi. Următorul punct de pe agenda se referă la raportul Verac privind investigarea și prevenirea incidentelor și accidentelor din aviația civilă. Înainte să-i dau cuvântul doamnei Verac, aș dori să reamintesc Comisiei că echipa de negociere a raportorului și raportorilor din umbră au negociat un text de compromis pe baza a celor 93 de amendamente adoptate și doamna de a prezentat un raport în fața coordonatorilor privind rezultatele negocierilor. Coordonatorii au susținut uh, munca pe care aceasta a desfășurat-o în timpul procesului de compromis. Uh, și doamna Deverac se prezintă acum din nou în fața comisiei în plen. Înainte să-ți dau cuvântul, Cristin, o să vă rog, dacă aveți discuții separate, să le uh, țineți în afara sălii pentru a putea asculta pe doamna Devera. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta stadiul în care se află proiectul de regulament privind investigarea incidentelor și accidentelor din aviația civilă. După mai multe săptămâni dificile de negociere, am reușit înainte de vacanța de vară să ajungem la un acord în primă lectură cu Consiliul, iar Consiliul și-a confirmat susținerea acestui compromis printr-o scrisoare trimisă pe 30 iunie de către președintele Coreperlui, Brian Simpson. Conform cu articolul 73 din regulamentul nostru, vă prezint uh, starea actuală și uh, aștept comentariile dumneavoastră. Mă bucur că am ajuns la un acord în primă lectură, cel mai mult mă bucur că textul pe care îl avem în față este un regulament bun ce aduce progrese concrete în ceea ce privește investigarea și prevenirea accidentelor și uh, preluarea familiilor victimelor. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru excelenta lor colaborare care ne-a permis să ajungem la acest rezultat. Vreau să vă prezint în linii mari acordul și principalele modificări față de raportul adoptat la TRAN în iunie. În ceea ce privește participarea Agenției Europene de Securitate Aeriană la investigațiile de securitate, s-a păstrat termenul de advisor. Am reușit să convingem Consiliul să scoată elementele de nesiguranță juridică existente în abordarea sa generală, cu termenii when relevant. Și de asemenea a uh, introdus o garanție ce uh, previne riscul de conflict de interese. Astfel, textul reia ceea ce am votat noi la comisie. În ceea ce privește sfera de aplicare a regulamentului, Consiliul dorea o limitare a acesteia, ceea ce pentru noi nu era acceptabil pentru că însemna un regres în domeniul securității aeriene. Și iarăși, poziția noastră a avut câștig de cauză, iar poziția Comisiei Tran a fost confirmată. În legătură cu rețeaua, Consiliul considera că amendamentele noastre referitoare la organizarea rețelei riscau să îngreuneze și să facă prea puțin flexibilă structura. Și aceste amendamente nu erau pentru noi foarte importante. Pentru comisia noastră era esențial să se definească precis funcțiile rețelei stabilirea principiului unui program de lucru anual și garantarea dreptului de informare al Parlamentului. Aceste trei puncte sunt reluate într-un compromis la articolul 7. În ceea ce privește relațiile dintre ancheta judiciară și, ancheta și investigația tehnică de securitate, aici au fost foarte multe amendamente la tran și este un subiect deosebit de delicat se pune o problemă importantă, în primul rând, diversitatea sistemului judiciar din cele 27 de state membre, apoi posibilitatea de a stabili din principiu că justiția nu are acces la anumite documente, fără să se modifice în prealabil Constituția anumitor state membre, de exemplu a Suediei. Și în cele din urmă, posibilitatea ca într-un regulament care are drept bază juridică politica de transport, de a modifica reguli în uh, legislația statelor membre. De aceea, în acord cu raportorii din umbră, am hotărât să ne concentrăm pe cele două puncte unde putem acționa eficient, și anume accesul investigatorilor din domeniul securității la probe și stabilirea de acorduri prealabile între autoritățile judiciare și birourile de investigații. În ceea ce privește uh, accesul investigatorilor la probe, s-a decis că chiar și în statele unde autoritatea judiciară are răspunderea de a transporta și de a conserva probele, anchetatorul tehnic va avea acces imediat și nelimitat la probe. În ceea ce privește acordurile prealabile, un amendament important adoptat la votul în TRAN. Textul nostru a fost acceptat și chiar consolidat. S-a adăugat o transmitere prealabilă a acestor acorduri la Parlamentul European cu scop informativ. Compromisul găsit este satisfăcător și pe acest punct. În ceea ce privește chestiunea actelor delegate, Consiliul a fost foarte închis pe acest subiect. A dorit să stabilească condiții care să dea mai multe competențe statelor membre decât instituției noastre. Și deci, cu raportorii din umbră, am hotărât că nu putem să acceptăm acest lucru pentru că ar fi creat un precedent pentru viitoarele legisla legislații. Dat fiind că actele delegate sunt singura procedură de aplicare a legislației care dă tot atâta putere Parlamentului cât și Consiliului. De aceea am hotărât să suprimăm pur și simplu articolele referitoare la actele delegate, un lucru pe care Consiliul până la urmă l-a acceptat. Astfel se garantează că în cazul modificării acestui regulament va trebui să se facă apel la procedura de codecizie și astfel instituția noastră va fi pe picior de egalitate cu Consiliul. În ceea ce privește termenul de publicare a listei de pasageri, Comisia noastră și Consiliul votaseră ambele pentru un termen de două ore. Acesta a fost confirmat și obligația de publicare imediată a listei de mărfuri periculoase prezente la bordul, prezente la bordul aeronavei accidentate a fost adăugată. În ceea ce privește tot ce ține de familiile victimelor, noi am adoptat foarte multe amendamente, Consiliul nu a fost pentru aceste amendamente, dar prin câteva modificări minore de ordin formal, am reușit să convingem Consiliul să introducă în compromis toate aceste puncte, mai ales posibilitatea de a indica în momentul rezervării o persoană de contact care să fie prevenită în caz de accident, obligația de a ține la curent familiile cu progresul anchetei înainte de uh, publicarea rezultatelor ei, confidențialitatea uh, prezenței unei persoane la bord la dorința familiei acesteia, desemnarea unei, unei persoane de legătură cu familiile victimelor pe toată durata anchetei și obligația pentru statele membre de a avea un, un, uh, o persoană de contact de urgență în caz de accident și un plan de urgență în caz de accident. Uh, oferirea de sprijin psihologic pentru familii și amintirea obligației tuturor companiilor ce deservesc Uniunea Europeană de a avea o asigurare minimă pentru indemnizarea familiilor victimelor. Ultimul punct al acordului este reprezentat de procesele verbale de eveniment, occurrence reporting. Acesta a fost punctul cel mai dificil de negociat pentru că statele se opuneau chiar menționării acestora în regulament. Cu raportorii din umbră am rămas foarte fermi pe această temă, pentru că aceasta era chiar o posibilitate de a ameliora prevenirea accidentelor și era indispensabil să profităm de această ocazie pentru a permite un adevărat progres în domeniul securității aeriene. După negocieri îndelungate cu sprijinul Comisiei Europene, Consiliul a acceptat principiul de a acorda acces bazei de la baza de date a accidentelor ESA și autorităților competente din statele membre. S-a uh, decis că această bază de date trebuie să fie analizată pentru stabilirea de acțiuni de prevenire și pre prevenirea producerii accidentelor. Considerentul propus de dumneavoastră, domnule președinte, care cerea ca Comisia să prezinte o revizuire a directivei privind procesele verbale de eveniment înainte de 30 decembrie 2011, a fost acceptat de către Consiliu. Acestea sunt liniile mari ale compromisului. Aș vrea să mai subliniez că am lucrat foarte bine în colaborare cu raportorii din umbră, iar acordul propus respectă spiritul celor votate la Comisia TRAN pe 1 iunie 2010. De aceea vă propun să acceptăm acest text și să îl depunem în plenară ca să finalizăm acest acord. Sper că acest lucru să se facă în plenara septembrie 2. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă de Verac. Calendarul, într-adevăr, este prevăzut așa, plenara septembrie 2. Acum, raportorii din umbră pentru SND, domnul Zevca. Więc jeśli chodzi o nasze stanowisko, to ja tutaj chcę potwierdzić... Domnule președinte, domnilor și domnilor, în ceea ce privește poziția noastră, dați-mi voie să Accentuez faptul că propunerile grupului nostru au fost luate în considerare. Prin urmare, considerăm că acest raport este unul foarte echilibrat. Vreau să îi mulțumesc doamnei raportor pentru cooperarea avută. Vă mulțumesc! Urmează doamna Meissner în numele ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. I-am uh, mulțumit adeseori doamnei raportor pentru colaborare, am uh, depus un efort susținut și uh, din nou, permiteți-mi să-i mulțumesc. Este important faptul că am reușit să obținem foarte multe. Am reușit împreună cu Comisia să luptăm împotriva uh, Consiliului, poziției Consiliului. Am reușit să facem foarte multe pentru prevenire, pentru, mai multă, pre, pentru prevenție, pentru mai multă siguranță aeriană pe viitor. Și asta ne-am dorit. Uh, ne-am dorit să obținem lucrurile acestea, în același timp însă ne-am dorit să protejăm datele, datele pasagerilor și de asemenea rudele își doresc să fie incluse în legislația noastră. Și consider că acest raport este unul echilibrat care poate fi uh, finalizat cu mare succes. Vă mulțumim, urmează doamna Lichtenberger în numele verzilor. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor. Colaborarea a fost una pozitivă. La final am reușit să rezolvăm o mulțime de probleme care ne preocupau uh, pe toți. Am reușit să ne impunem păreile. Nu mi-aș fi uh, imaginat că în, în momentul în care vorbim despre siguranță există atât de multă uh, mândrie națională. Am fost uimită de faptul că o serie de state membre consideră în continuare că doar ele și ele exclusiv uh, sunt uh, capabile să revoluționeze întregul sistem. Însă, la final, am reușit să ajungem la un uh, compromis durabil. Nu a fost ușor, mai ales când uh, a venit vorba despre informarea pasagerilor, despre informarea rudelor pasagerilor în caz de incident. Și, bineînțeles, această situație este una foarte sensibilă. Prin urmare, consider că rezultatul la care am ajuns este unul bun. Dați-mi voie să menționez faptul că aceste disensiuni pe care le-am avut cu privire la actele delegate ne vor, uh, va fi una cu care ne vom confrunta în cazul fiecărui raport în fond și la urma urmei, pentru că aici este vorba despre drepturile pe care Parlamentul uh, European le-a primit Uh, să, uh, uh, și care trebuie să fie, bineînțeles, protejate. Dați-mi voie să reacționez, să, să resubliniez faptul că această temă va fi una permanent de discuție cu Consiliul, pentru că Consiliul încearcă în continuare să relativizeze sau chiar să nu acorde drepturile pe care Parlamentul European le are. Prin urmare, trebuie să fim cât se poate de vigilenți și în acest domeniu și în toate celelalte domenii. Consider că trebuie să fim cât se poate de clari în momentul în care spunem și susținem rolul central al Parlamentului. Acest, uh, uh, de asemenea, doresc să le mulțumesc tuturor experților și vreau să le atrag atenția că uh, dreptatea nu se află întotdeauna de partea lor. Urmează doamna Foster. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc în numele grupului meu, doamnei raportor, pentru faptul că a purtat o serie de discuții cu raportorii din umbră și le-a luat în considerare părerile. Dați-mi voie să vă spun că sper ca pe viitor, când va veni vorba de regulamente uh, tehnice de acest gen, nu doar în domeniul aviației, ci și în celelalte domenii ce țin de circulație, de transport, mi-aș dori ca formularea să fie una mai bună. Îmi dau seama că doamna raportor a avut, o, o mari, a avut parte de mari dificultăți în a crea acest text, dat fiind amendamentele introduse. E clar că această temă este una politică însă și dificilă în, din acest sens, însă de asemenea a fost foarte dificilă și din, partea, din uh, pricina părții tehnice. În orice caz, dați-mi voie să trec la subiect. Uh, este importantă părerea pe care am reușit să o impunem Consiliului. De asemenea, toate aceste regulamente trebuie să fie uh, luate în considerare de toate statele membre și, de toate statele membre și bineînțeles de statele terțe care trebuie să țină cont de ele. După cum cum spunea doamna raportor, au existat o serie de teme disensuale, în special în ceea ce privește partea uh, penală și sistemul juridic din toate statele membre. Cred că formularea în, acest, în această parte a fost una uh, problematică, însă rezultatul este unul uh, satisfăcător. Și în ceea ce privește raportarea evenimentelor, am avut mari dificultăți. Însă, cred că pe măsură ce acest regulament va fi implementat, ne vom da seama cât de bun este textul. Este uh, evident faptul că Consiliul a ascultat, uh, nu a ascultat uh, Parlamentul, dar Parlamentul a ascultat Consili- uh, Consiliul. De ce? S-a întâmplat lucrul acesta pentru că au existat o serie de experți care au uh, colaborat strâns cu miniștrii și, de asemenea, experții au uh, colaborat strâns și cu noi. Asta pentru a se asigura că acest raport este promulgat, într-adevăr, uh, cât mai scurt, într-un timp cât mai scurt cu putință. Prin urmare, nu putem decât să sperăm că toate acestea vor funcționa foarte bine pe viitor Cred că procedurile privind siguranța în Uniunea Europeană sunt foarte bune. Sistemele din statele membre sunt bune și dacă putem să construim noi acte legislative pe baza acestora, cred că am făcut un pas înainte. În ceea ce privește drepturile uh, Uh, în ceea ce privește uh, protecția datelor pasagerilor, uh, consider că am ajuns la un rezultat pozitiv care va funcționa pe viitor. Însă, în orice caz, trebuie să lăsăm timpul să ne dea răspunsul. Îmi mulțumim raportorului, vom vota în favoarea, în mod evident, acestui raport la sesiunea plenară din septembrie. Urmează doamna Aielea. Mulțumesc foarte mult. Doresc și eu să-i mulțumesc doamnei de Verac pentru toată munca pe care a desfășurat-o pe această temă. Două întrebări și o observație. În primul rând, când vorbim despre Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației, aici a existat o propunere pentru o separare între partea de investigații și celelalte activități ale agenției și mă întreb dacă vom avea vreun feedback în acest sens, dacă vom primi un răspuns. Pentru că informațiile care provin din aceste investigații sunt uh, esențiale, sunt foarte importante pentru agenție și trebuie să poată să beneficieze de aceste informații atunci când um, își revizuiește procedurile și când încearcă să le îmbunătățească. Deci va exista un feedback al acestor investigații și în al doilea rând um, uh, mă refer la autoritățile naționale de investigare. Uh, au existat niște accidente în uh, Spania, de exemplu, unde s-au implicat niște organisme care nu erau legate de autoritățile naționale, ci erau legate de um, companiile aeriene respective. Uh, și mă întreb care este mm, cadrul legal pentru acești anchetatori, acești investigatori care uh, vin din exterior și care pot mm, tulbura procedurile, care pot deranja procedurile. Uh, de asemenea, mă întreb și ce gen de protecție se implementează pentru persoanele uh, care sunt implicate în accidente. Uh, mă întreb dacă aveți informații privind modul în care aceste persoane vor fi protejate în acest proces? Pentru că există foarte multe acțiuni de prevenire, de exemplu atunci când este vorba despre utilizarea informațiilor vitale. Uh, Sigur că atunci când s-a procedat în mod greșit, trebuie luat uh, o măsură trebuie analizată procedura și trebuie văzut modul în care pot fi protejate aceste agenții. Mulțumesc foarte mult, domnul, spune domnul președinte. Înainte să ascultăm și opinia comisiei, aș dori să adaug câteva cuvinte. Uh, mulțumesc uh, Vă mulțumesc și eu, uh, numele meu personal, pentru toate eforturile pe care le-ați depus. Îi mulțumesc raportorului pentru că a lucrat îndeaproape cu raportorii din umbră, cu mine însumi și cu coordonatorii. Ne-a uh, ținut întotdeauna la curent cu desfășurarea negocierilor și vă mulțumesc pentru acest lucru. Și de asemenea, apreciez că ați fost totdeauna disponibilă să ascultați punctele de vedere opuse, chiar dacă nu ați fost gata mereu să le uh, includeți în raport dar în orice caz a fost deschisă la sugestiile mm, raportorilor din umbră și la sugestiile membrilor uh, comisiei. Așadar, uh, vă mulțumesc, uh, doamnă raportor. Și... Mm, acum, comisia, domnul Zibel, mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor. din intervențiile și explicațiile furnizate de doamna raportor și de raportorii din umbră pe care le-am ascultat în această dimineață, putem concluziona că acest dosar extrem de dificil este foarte de foarte aproape de a avea o soluție pozitivă în prima lectură. Dacă ne uităm la poziția Comisiei și la poziția inițială ale Parlamentului, uh, precum și la mm, poziția Consiliului, existau la început niște îndoieli destul de mari legate de succesul acestui proces. Și, de asemenea, mă alătur și eu felicitărilor adresate raportoarei și uh, raportorilor din umbră pentru o muncă excelentă pe această temă s-au asigurat că toată lumea a putut uh, avea acces la propunere încă de la început și a putut participa la discuție pentru a crea un sistem care să adauge o dimensiune europeană clară procesului de investigare, un sistem care să fie mai activ în ceea ce privește prevenirea accidentelor și incidentelor așa cum a subliniat raportoarea și alți uh, colegi, trebuie să urmărim așadar această cale, uh, să ne axăm și să, și să sperăm în, în anticiparea unui acord de la sfârșitul până la sfârșitul acestei luni și să vedem ce mai este de făcut în uh, domeniul rapoartelor de mm, apariția accidentelor, acele occurrence report, reports. Raportul va fi discutat în a doua plenară din septembrie și cred, ascultând discuțiile din această dimineață, cred așadar că s-a ajuns la un acord solid din partea Comisiei dumneavoastră. Așa cum a spus și dumneavoastră, unele state membre nu au uh, uh, au avut destul de, multe reze- uh, destul de multe rezerve și nu a fost ușor să îi uh, convingem să le depășească, însă Acum, uh, propunerea este mult mai aproape de ceea ce își doresc statele membre față de propunerea inițială înaintată de Comisie. Domnul președinte, mulțumesc. Cristin. Da, mulțumesc. În ceea ce privește piloții, Ines, uh, ai adresat deja această întrebare și îți spusesem că mm, va exista o confidențialitate totală privind uh, elementele uh, încredințate de uh, piloți anchetatorilor. În ceea ce privește agenția Europeană de Siguranță a Aviației, o să existe o bază de date care va fi analizată și care uh, va servi tocmai la luarea unor măsuri de prevenire și la evitarea uh, apariției accidentelor. Uh, sigur că va fi vorba de date de care va dispune Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și autoritățile europene uh, competente. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Cu acordul dumneavoastră vom continuăm vom înainta așadar raportul în uh, plenara 2 din septembrie. Toată lumea este de acord cu această propunere? Da, uh, mulțumesc, doamnă raportare, pentru munca dumneavoastră. Și acum ajungem la aspectele diverse. Eu nu am niciun punct aici. Mai are cineva vreun punct la diverse? Dacă nu, vreau să vă amintesc că următoarea reuniune va avea loc luni 27 septembrie la orele 15. Și vreau să-i rog acum pe coordonatori să revină în sală la 10.30 când vom continua cu reuniunea coordonatorilor. Nu pot să încep mai devreme pentru că avem un coleg care se întoarce abia la 10.30. Deci vom începe atunci. Mulțumesc pentru prezență!